morning, colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Let's start our meeting. Haideți să începem ședința noastră. First, I would like to have... Mai întâi, aș dori să adoptăm ordinea de zi. Aș vrea să știu dacă aveți comentarii referitor la ordinea de zi. Se pare că nu, atunci o considerăm a fi adoptată. We have, uh, some announcements. Am câteva comunicări de făcut. Mai întâi aș dori să vă amintesc faptul că la ora 12 astăzi vom avea o ședință comună cu Comisia Libe pentru a examina și pentru a adopta recomandările noastre referitor la cea de-a doua lectură referitor la spălarea banilor și transferul de fonduri și vă rog să aveți asupra dumneavoastră pentru această ședință cartelele de vot. Apoi vom discuta mai întâi, de, vreau să vă spun ceva despre uh, triloguri. O veste bună, ieri s-a ajuns la un acord politic în ceea ce privește revizuirea plăților, directiva de revize, revizirea directivei plăților și vrem să-l felicităm pe raportor și vrem să-l felicităm și echipa de negociere pe vicepreședinte Marcus Ferber, care a condus de, dezbaterile în acest trilog. Consiliul a făcut foarte multe concesii pentru a se apropia de poziția Parlamentului și pachetul de compromis a ținut seama de foarte multe puncte de vedere exprimate de Parlamentul European, În ceea ce privește siguranța, regimul de transpunere și anumite derogări pentru firmele de telecomunicații și pentru furnizorii de servicii. Și, de asemenea, mai sunt și alte elemente precum supravegherea și autoritățile competente, care au fost, de asemenea, în ceea ce privește plângerile și diferitele taxe. Toate aceste elemente au fost uh, introduse în text. Apoi, au existat câteva discuții în ceea ce privește dimensiunea firmelor de telecomunicații, însă până la urmă toate cele trei instituții au reușit să ajungă la un acord referitor la pachetul tehnic. Ideea este că trebuie să finalizăm textul, însă e, principalul este că am obținut un acord politic. Apoi, în ceea ce privește EFSI, Fondul European pentru Investiții Strategice, am avut deja după votul nostru două discuții trilaterale două loguri. Mai întâi, primul în Parlament, al doilea la Consiliu, iar mâine vom avea cel de-al treilea trilog. Deci continuăm în mod intens munca noastră, pentru că, după cum bine știți, ne am angajat să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ajunge la un acord cât mai repede, în așa fel încât să avem o adoptare finală a textului deja în vară. Cu toate acestea, am reușit să ne punem de acord asupra metodologiei, asupra anumitor elemente de procedură, Însă, în continuare, evident, încă nu am reușit să rezolvăm toate acele chestiuni în care poziția noastră și poziția Consiliului este uh, divergentă. Și, în final, aș dori să vă spun că am avut încă un trilog politic referitor la un alt dosar în curs, Toate instituțiile au fost de acord asupra faptului că avem obiective comune, dar în continuare există anumite diferențe. Însă, în orice caz, suntem optimiști pe acest dosar și negocieri suplimentare vor avea loc pe data de 20 mai. Evident, deocamdată lucrăm doar la partea tehnică. Iată, acestea au fost comunicările mele și acum aș să trec la punctul 3 de pe ordinea de zi. E vorba de un mini-raport, dar pe care îl consider a fi foarte important în ceea ce privește rolul Uniunii Europene în cadrul instituțiilor și organelor internaționale în domeniul financiar, monetar și de reglementare. Raportoarea este doamna Silvii Gular și puteți să luați cuvântul imediat pentru a prezenta acest raport. Vreau să informez pe colegi că există un număr important de studii care ne-au fost furnizate și au fost deja distribuite. Sunt studii semnificative și analizează rolul Comisiei în toate formurile internaționale și cred că, de fapt, confirmă faptul că avem nevoie de un astfel de raport tocmai pentru a îmbunătăți relația care există între Parlament și Comisia Europeană și acele formuri strategice. Silvia, aveți cuvântul. Thank you, Chair. <clears throat> Merci à tous Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor prezenți. Mai întâi o mică precizare în ceea ce este sfera de acoperire a acestui raport. E vorba tocmai de rolul Uniunii Europene, deci zona euro, dar și uh, cele 28 de state membre, în cadrul unui ansamblu de instituții și organisme foarte variate. Și, într-adevăr, după cum spunea domnul președinte, vreau să mulțumesc în mod călduros experților care ne-au furnizat aceste studii și, de asemenea, și funcționarilor Parlamentului European și secretariatului și diferitelor servicii care se ocupă de studii, care au coordonat aceste studii, tocmai pentru că este o muncă impresionantă, deosebit de utilă și am să revin asupra acestui fapt. Acum, de ce am redactat acest raport? Cred că mai întâi trebuie să fim conștienți de faptul că există o internaționalizare a finanțelor. Aceasta este o realitate, o realitate ineluctabilă. Și E vorba de o realitate care nu cunoaște frontiere, deci fluxurile financiare sunt foarte mari și ne confruntăm astfel cu o problemă care există și în alte domenii, și anume nevoia de a avea o anumită guvernanță globală. Și pe durata crizei, această nevoie de coordonare, de reguli comune, s-a simțit și din ce în ce mai mult. Deci, organismul G20 a fost unul dintre acelea care a intervenit și îl vom studia. Aș dori să spun încă din capul locului că scopul nu este de a nega această nevoie de internaționalizare. Avem nevoie de internaționalizare. Într-adevăr, trebuie să lucrăm cu alte regiuni ale lumii, spre exemplu Statele Unite, care sunt foarte active în acest în acest domeniu, dar și Asia, Asia și continentul asiatic și alte regiuni emergente. Ideea este că trebuie să fim conștienți de amploarea acestui fenomen. Dorința noastră nu este neapărat să-l blocăm, pentru a-l îngrădi. Nu, ci să vedem care sunt schimbările, evoluțiile și cum anume Europa se poate apăra în acest context. Avem două aspecte care se conturează. Evident, e un prim schimb de opinii deocamdată și mă bucur de faptul că am ocazia să conlucrez cu toți raportorii din numărul din partea tuturor grupurilor politice, pentru că e un subiect foarte important, este o miză strategică pe termen uh, mijlociu se referă la apărarea intereselor noastre peste tot în lume. De aceea sper eu că vom ajunge la un rezultat bun. Însă, deocamdată, personal, eu conturez două aspecte. Mai întâi, trebuie să fim în măsură să răspundem alegătorilor noștri în momentul în care aceștia ne întreabă, în mod foarte simplu, cine hotărăște. Cei mai aprigi, de multe ori așa mi s-a spus. În materie financiară, într-un sistem în care observăm că există aleși, miniștri ai finanțelor, parlamentele naționale care controlează guvernele, autorități europene, mai ales Comisia și anumite agenții și Parlamentul European. Și există și alte organisme, organisme de experți, care în parte reprezintă industria. Și independent n'est pas clair. Uh, deci toate acest sistem nu e foarte clar și uh, asta poate duce la o lipsă de încredere care e periculoasă. În uh, momentul de față, la nivel național, atât și la nivel european, observăm că există o pierdere de încredere în aceste instituții și a, imediat se folosește adjectivul, se folosește un calificativ și anume birocrație. Și de multe ori e clar că guvernele nu țin neapărat seama de ceea ce fac experții, spre exemplu. Și lucrurile se complică cu atât mai mult cu cât observăm că aceste organisme pun la punct anumite standarde care nu sunt obligatorii. Și spun, da, de fapt noi nu punem la punct decât niște orientări, dar aceste orientări, având în vedere că sunt adoptate la nivel internațional, se impun. Și atunci anumite agenții de notare, spre exemplu de rating, impun anumite criterii pe care statele trebuie să le respecte, deși nu e vorba de legislație ca atare. Și am observat acest lucru, spre exemplu, comitetul de la Basel a redactat anumite orientări și care sunt foarte utile pentru a avea o armonizare cu jurisdicția din Statele Unite, dar e vorba de orientări care se aplică unor situații foarte diferite. Spre exemplu, în Europa, Uh, piața finanțează mult mai puțin economia decât băncile și s-ar putea să ajungem la anumită situație de distorsiune. Și am observat acest lucru. Existau niște orientări care fusese date înainte de adoptarea textului și apoi existau niște uh, declarații de neconformitate care de fapt nu țineau seama de dorința suverană exprimată de deputații aleși din acest Parlament. Uh, și uh, avem și problema normelor contabile. Nu vreau să intru acum în detaliu pentru că vreau să rămân la un nivel general astăzi, însă observăm totuși că există un fel de zonă gri în care nu știm foarte bine cine anume ia deciziile uh, obligatorii și neobligatorii. Observăm de asemenea în acest conglomerat de instituții că acestea au un statut juridic foarte diferit. Există organisme internaționale, uh, de tip, aș spune, clasic, cum ar fi, spre exemplu, femeiul, OCDE-ul, și există și organizații care sunt, de fapt, supuse unei legislații uh, de drept privat și care de multe ori chiar nici nu au existanță juridică uh, ca atare. Acum, ceea ce ne demonstrează studiile, și de altfel era și una dintre îngrijorările mele principale, este faptul că există o, o lipsă de transparență. Noi suntem un tip de societate care necesită mai multă transparență din partea factorilor de decizie. Acces la documente, acces la procesele verbale și vre, dorim să știm cine a luat cuvântul și ce poziție a exprimat și deci transparența este un, un, un element important al acestui raport. Ideea nu este să interferăm cu munca experților și să le reducem capacitatea de a lua decizii independente. Nu! Nu vrem să avem un, un fel de conducere politică. Nu, vrem doar să știm exact cine ce anume face, cum sunt luate deciziile și fiecare să-și asume punctul de vedere. Și, până la urmă, transparența ne va permite, de asemenea, să a, a, abordăm și chestiunea răspunderei, să știm cine poate fi tras la răspundere față de actori economici, față de întreprinderi, față de cetățeni, în funcție de deciziile ce au fost luate. Și aici au existat uh, greșeli foarte mari care au fost comise în sectorul financiar și unul din motivele pentru care am avut această criză este tocmai faptul că s-au asumat niște riscuri de către niște actori care trebuiau să fie supravegheați și care n-au fost, care ar fi trebuit să fie trași la răspundere, dar care nu au fost trași la răspundere, cu consecințe la nivel social, cu consecințe, uh, spre exemplu, lansarea unui apel de solidaritate din partea contribuabililor și așa mai departe. Deci toate aceste elemente cer din partea noastră vigilență studiile pe care le avem la dispoziție oferă deja un evantai foarte larg de idei în acest sens. E foarte util pentru Parlamentul European, uh, pentru că trebuie să descrim exact toți actorii care intervin uh, la nivel financiar, bancar, monetar, uh, contabil și să vedem exact care este organizarea lor, care este guvernanța. Ar fi așa un fel de descriere panoramică a acestor instituții în mod foarte obiectiv, fără a intra în detalii, pentru a sublinia toate aceste puncte pe care le-am uh, exprimat adineauri. Compo- compunerea acestor organisme, compoziția lor, um, transparență și tragere la răspundere. Apoi, ideea este că noi ne dorim să apărăm interesele europene, să vedem cum anume suntem reprezentați în aceste instanțe, oare avem cea mai bună reprezentare, respectând, evident, și competențele băncilor centrale, autorităților de supraveghere, uh, Uh, relațiile între autoritățile de executare și autoritățile tehnice și așa mai departe. Dacă e să luăm câteva exemple, e incredibil. Uneori, Comisia se așează la, la masă la, de discuție alături de un stat membru și ne regăsim cu o comisie care, de fapt, uh, reprezintă statele membrele cele mai puțin populate sau statele membre care nu, sunt în, nu fac parte din zona euro. Uneori comisia se așează alături de organisme tehnice, cum ar fi ESMA sau uh, uh, băncile centrale, fără să știm prea bine, pentru că a existat un fel de departajare istorică, fără a ști prea bine ce anume face comisia. Evident, acum nu putem veni cu propuneri pentru a armoniza absolut tot. Nu, nu acesta este scopul acestui raport, ci trebuie să fim foarte pragmatici, foarte concreți. Trebuie să vedem exact ca, cum sunt apărate interesele europene în fiecare caz. În anumite cazuri, poate că ar fi mai bine să avem o reprezentare mai armonioasă. În alte cazuri, poate că e suficient să îmbunătățim coordonarea, tocmai pentru a menține numărul de voturi pe care, care este destul de important, pe care îl, îl putem uh, invoca. De aceea, cred eu că trebuie să fim pragmatici și să evităm cacofonia, pur și simplu, harababura. Pentru că uh, dacă Europa se exprimă în mod dezordonat, pentru că unii nu știu ce au spus ceilalți, asta pune probleme. Și în al doilea rând e vorba și de interesele zonei euro ca atare și asta observăm că cu Banca Centrală Europeană care joacă un rol foarte important Uh, pentru aspectele monetare, dar și pentru aspectele de stabilitate financiară, atunci trebuie să vedem cum putem îmbunătăți acest sistem. Vreau să vă amintesc că raportul La Rozier, pe care ne-am bizuit pentru a crea aceste autorități de supraveghere, atrasese atenția asupra acestui fapt. Și evident, împreună cu Comisia, noi vom încerca să vedem exact și cu ceilalți interlocutori care este părerea lor. Toate propunerile sunt binevenite și rapoartele pe care le-am avut până în prezent uh, de fapt, descriu că există situații diferite și dorințe diferite. Unii spun că da, trebuie să avem niște structuri foarte flexibile, alții spun că nu avem nevoie de organizație, dar uh, supra-europeană, uh, mondială, la nivel de finanțe. Va trebui să examinăm toate aceste idei și să vedem cum anume le vom prioritiza. Cam atât deocamdată. Eu cred că munca noastră este o muncă pedagogică, dar și o muncă eminamente politică, uh, Uh, pentru a putea redesina acest peisaj care este foarte fărâmițat cu o multitudine de actori și Comisia Juncker a făcut propuneri pe baza articolului 138 a tratatului pentru a avea o reprezentare mai armonioasă a zonei euro într-un anumit număr de organisme internaționale și, evident, acest raport se plasează și în această perspectivă de viitor și sunt convinsă, împreună cu raportorii din umbră, că vom ajunge la un rezultat foarte bun. În orice caz, vom încerca să-l obținem. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnei raportor, și acum începem cu intervențiile raportorilor din umbră din partea PP, domnul Pietic, doamna Pieticainen. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc uh, doamnei Silvii Gulaș, doamna raportor, pentru această inițiativă de a avea un raport din proprie inițiativă, pentru că eu sunt convinsă că e un subiect foarte important și trebuie să-l examinăm îndeaproape. Putem fi de acord cu întregul set de propuneri pe care le-ați făcut, de subiecte pe care noi să subliniem. Aș vrea să, acum să menționez câteva elemente de asemenea, care, după părerea mea, uh, ar fi bine să apară în text și cred că nu va fi nimeni surprins dacă aș spune că uh, piețele și economia sunt globale. Dar, în continuare, reacțiile noastre se bazează pe uh, un nivel național, pe o situație națională. Și deci abordările pot fi foarte diferite. Asta ar fi un aspect. Apoi, un alt aspect care se leagă de primul este că în economiile noastre și în politicile noastre financiare am putea spune că în cel mai bun caz suntem reactivi. Ori eu cred că aici ar trebui să fim proactivi și să avem acele stimulente necesare în sistemele noastre pentru a stabiliza fluctuațiile. Fluctuațiile ca atare nu sunt ceva rău, însă trebuie să fie fluctuații controlate pe aceste piețe financiare, pentru că acolo există niște riscuri și asta induce niște discrepanțe la nivel de investiții, la nivel de economie. Și e clar că există trei aspecte asupra cărora ar trebui să avem o abordare mai coerentă pe viitor. Primul, rolul proactiv. Apoi, îndrumare politică. Noi cu toții reacționăm asupra unor texte legislative fărâmițate, uh, puse la punct pe aici pe acolo, însă nu uitați că există o situație de risc, de criză pe piață și atunci, în momente de criză, trebuie să ai încredere în funcționari, în administrație și e clar că sunt exemple nenumărate în care apare o situație de criză și apoi noi reacționăm. Dacă vom revizui sistemele noastre în așa fel încât să fie mai eficiente, am putea avea la un moment dat și o îndrumare politică, o supraveghere politică a întregului proces. Nu pentru a modifica evoluția, ci pentru a introduce acolo unde trebuie, când trebuie, anumite stimulente. Pentru a ghida această evoluție. Și cel de-al doilea punct care se referă la toate studiile și mulțumesc secretariatului și serviciilor noastre pentru că au pregătit aceste studii. Numărul de instituții și coerența. E clar că coerența acțiunilor la, între diferitele instituții și la nivel internațional e ceva necesar. Dar, încă o dată, și politica europeană în aceste diferite instituții. Avem un rol de îndeplinit, avem un mesaj de transpus pe termen lung, avem un, anumite orientări, um, profităm uh, în mod rodnic de rolul nostru. Deci toate aceste elemente trebuie fie, să fie ponderate. Și în continuare, noi suntem un actor major în sistemul internațional de decizii și de aceea avem nevoie de o mai bună coerență între diferitele organizații la nivel global. Eu personal sunt de părere că ar trebui să avem un fel de umbrelă internațională mai bună care să ne permită să acopere diferite organisme, instituții economice, financiare și monetare. Evident, nu putem impune anumite idei în diferite instituții, clar, dar ne putem asigura că există o mai bună coordonare, o mai bună coerență. Apoi, când ne uităm la studiile care au fost realizate și pregătirea pe care am avut-o noi în comisia noastră anterior, e clar că ne dorim să avem anumite tabele de marcaj. Acestea există pentru diferite piețe și pentru diferite acțiuni. Uh, dar de ce să nu avem și un uh, astfel de tabel de marcaj pentru instituțiile financiare internaționale? Să știm care au fost politicile europene, care au fost impactul lor și care ar putea să fie următorii pași, care sunt provocările ulterioare uh, cum putem să transmitem ideile și mesajele pe care ne-am dorit să fie preluate la nivel global pentru a putea apăra la acest nivel internațional interesele noastre, care sunt legit, legitime. Și pentru asta dispunem de anumite mecanisme în formurile internaționale. Și apoi, al doilea punct la care doream să mă refer este următorul. Care este rolul Parlamentului de-a lungul întregului proces? Poate nu a fost prea implicați în detaliu, dar dacă ne gândim, spre exemplu, la partidele politice, grupurile politice, poate că aici ar trebui să definim mai bine rolul Parlamentului European și al Comisiei. Plecând de la această idee de tabel de marcaj, de uh, atitudine proactivă și nu reactivă și coerență între diferitele instituții. Care este rolul nostru? Unde ne situăm? Cum putem să facem această analiză? O dată pe an, o dată la cinci ani, de două ori, uh, într-un mandat electoral? Care ar fi cel mai bun calendar? Care ar fi cel mai bun mecanism pentru a avea o reacție? Și cum am putea include acest mecanism în programul de lucru al Comisiei? pentru a dar în același timp fără a crea o, de, o birocrație suplimentară sau o povară administrativă suplimentară. Aștept cu nerăbdare cooperarea noastră foarte bună. E clar că avem puncte de vedere asemănătoare și e clar că vom reuși să ajungem la un rezultat bun dacă vom conlucra. E un subiect important și Aș ruga pe doamna raportor să acorde atenție asupra unui element. Deși aceste studii au ajuns foarte târziu, poate nu sunt eu o cititoare prea înverșunată, însă n-am reușit să parcurg în detaliu toate aceste studii, așa că poate că ar trebui să ținem seama de acest lucru în propriul nostru calendar, în așa fel încât să avem timp suficient pentru a le parcurge și pentru a le uh, fructifica. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you.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 Mulțumesc, domnule președinte, oricum. Vreau mai întâi de toate să o felicit pe doamna raportor pentru că și-a asumat responsabilitatea acestui raport. Și vreau de asemenea să le mulțumesc tuturor celor care au creat rapoartele ce ne-au fost furnizate, pentru că sunt deosebit de complete, deosebit de utile. Am două constatări, două comentarii și trei întrebări. Constatările mele sunt evidente, dar cu toate acestea consider că trebuie să le subliniem cu atât mai mult cu cât uh, probabil încercăm să le arătăm cetățenilor europeni cum anume funcționează guvernanța. Acum există într-adevăr uh, multe foruri care se ocupă de politica economică și financiară la nivel mondial, uh, foruri pe care cetățenii nu le cunosc și nu le înțeleg neapărat. Dar știm cu toții un lucru și anume că sistemele noastre sunt interconectate și că, până la urmă, ambiția ultimă este asigurarea stabilității financiare. A doua constatare este multitudinea de instituții, de foruri, structurile diferite și, de asemenea, diferențele existente la nivelul reprezentării Uniunii Europene. Uneori toate statele membre sunt reprezentate, adeseori doar unele, de cele mai multe ori aceleași, sunt reprezentate. Uneori competențele reprezentanților UE sunt diferite, influența lor vine la niveluri diferite, dar o constatare cât se poate declare este faptul că influența Parlamentului European este foarte limitată, dacă nu chiar inexistentă. Care sunt întrebările uh, mele? În primul și în primul rând, cred că trebuie să ne întrebăm dacă Uniunea Europeană are influență, vreo influență în aceste forumuri internaționale. În mod evident, reprezentarea cantitativă este importantă m-am tot întrebat dacă lucrul acesta este un avantaj. Da, este un avantaj dacă pozițiile sunt convergente, dar același lucru poate fi un dezavantaj în cazul în care uh, vocile nu sunt unificate, opiniile și dorințele sunt divergente. Trebuie să ne așteptăm cu siguranță, tocmai din pricina acestui motiv, că ca presiunea celorlaltor parteneri internaționali să crească și trebuie să ne pregătim în, în consecință pentru a reacționa. A doua întrebare pe care mi-o pun este dacă participarea noastră este eficientă. Reușim să ne facem auziți sau nu? Reacționăm doar la reacțiile celorlaltor participanți? Uh, de fapt, întrebarea se resumă la caracterul activ sau pro, uh, uh, reactiv sau uh, reacția, atitudinea care nu implică această reactivitate. Într-adevăr, uh, e clar că e nevoie de o cooperare între statele membre pentru definirea acestei poziții. Din păcate, nu întotdeauna are loc această dezbatere comună. Uh, Tocmai de aceea coordonarea este dificilă. Coordonarea este cu atât mai uh, dificilă cu cât uh, uneori agenții sau instituții europene uh, reprezintă Uniunea Europeană, aceste agenții sau instituții sunt independente și ceea, sunt independente, nu au o legătură cu politicul, ceea ce poate fi un avantaj sau un dezavantaj, depinde de caz. Uh, și mai există o a treia întrebare și anume cum anume se exercite această influență. Reau așadar uh, temele care au fost uh, anunțate deja. Ce se întâmplă cu transparența, cum anume se iau deciziile, Oare sfera politică poate urmări uh, evoluțiile? Aceasta pune problema legitimității democratice, de asemenea. Noi ne dorim ca deciziile să fie acceptate Și dacă acest uh, caracter e să fie asigurat, atunci avem nevoie de o mai mare participare democratică. Și aș mai putea adăuga și o a patra întrebare, și anume ce se întâmplă cu aplicarea, punerea în practică. Ce facem așadar cu toate deciziile, sugestiile, recomandările cristalizate, cum anume le transpa, ă, tra, transpunem în Uniunea Europeană, oare toate acestea uh, sunt uh, în beneficiu sau uh, din potrivă în deficitul nostru, cam atât am putut uh, eu să cristalizez. Acestea sunt întrebările la care m-am putut gândi în urma lecturii acestui dosar foarte, foarte stufos. Cred că o a doua lectură nu ar strica, dar în orice caz vreau să mulțumesc pentru acest raport, pentru că este unul esențial pentru viitorul Uniunii Europene. Mulțumim, Ashley Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Silvi și celorlalți raportori pentru contribuțiile lor la această discuție. Vreau să le mulțumesc autorilor, autorilor celor nouă rapoarte pregătite. Ei bine, recunosc că nu le-am citit pe fiecare în parte. Este o misiune pe care o voi delega asistenților, poate. Dar mi-am dat seama că rapoartele oferă o imagine de ansamblu clară cu privire la rolul Uniunii Europene în instituțiile internaționale. Rapoartele subliniază că în fiecare instituție internațională Uniunea Europeană are un rol diferit și o poziție diferită. Tocmai de aceea cred că n-ar fi rău să organizăm un atelier în care să analizăm concluziile acestor rapoarte. M-am bucurat tare mult când am auzit că abordarea lui Silvi, va fi una pragmatică și ideologică. Sunt într totul de acord cu această abordare. Avem o mulțime de actori financiari la nivel internațional care interacționează în maniere variate și prezența Uniunii Europene este diferită în aceste foruri internaționale. Cetățenii trebuie să știe cine anume ia deciziile legate de reglementarea piețelor globale. Transparența în acest sens ar fi salutară. Silvi spunea că abordarea ideologică va fi una precaută. Mi se pare normal. Mi se pare normală această poziție. Ar fi păcat să spunem că în fiecare acest, dintre aceste foruri rolul Uniunii Europene ar trebui să fie maximizat. Eu cred că rolul statelor naționale este esențial, pentru că până la urmă cetățenii europeni consideră responsabili pe uh, aleșii lor la nivel național. Și uh, tocmai datorită acestei legături uh, existente, cred că nu trebuie să, să lăsăm la o parte, să negăm importanța nivelului național. O coordonare a abordărilor uh, statelor uh, membre este importantă, dar această coordonare nu trebuie să ducă neapărat la armonizare. Deci vreau să cooperez uh, cu Silvi și cu ceilalți raportori din umbră și sper să avem cu toții o abordare cât mai pragmatică cu putință. Nu-l văd pe domnul Viegas în sală. Domnul Gigold. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi uh, îi mulțumim lui Silvi pentru inițiativa ei de a prelua acest dosar. Cred că documentul de lucru, prezentarea, rapoartele de asemenea prezentate deja ne arată cât se poate de clar că avem o îngrijorare comună. N-are sens să repet cele deja spuse, dar Ashley, dincolo de diferențele, diferențele politice, ideologice, dăm voie să spun că, iată, prezentarea ta, intervenția ta a dovedit uh, de ce anume Regatul Unit nu are cum să părăsească Uniunea Europeană. Tu spuneai că n-ai citit încă rapoartele și uh, o să-i lași pe uh, asistenții tăi să o facă. Iată, simțul acesta al umorului nu poate să fie scos din mixul european. Nici, pe departe, nu putem renunța la acest simț al umorului tipic britanic. Nici eu nu le-am citit, uh, dar voi recunoaște asta sincer, dar îmi asum responsabilitatea de a o face. Mă rog, trecând peste asta, dați-mi voie să vă spun că tema care ne interesează pe noi nu este neapărat maximizarea influenței europene, chit că aceasta ar putea fi bună. Într-adevăr, sunt o serie de întrebări pe care le putem uh, pune cu privire la statele membre reprezentate și cele care nu sunt reprezentate. Ne putem spune dacă așa ceva este echitabil, dacă e echitabil să existe mulți reprezentanți europeni care își limitează până la urmă, din pricina disesiunilor, uh, influența pe care ar putea o avea de asemenea, ne-am putea pune întrebarea în ce măsură um, Comisia Europeană nu ar trebui ea mai degrabă să-și asume responsabilitatea de reprezentare a Uniunii Europene. Din păcate, nu o poate face din pricina um, faptului că statele membre nu sunt de acord cu așa ceva. Dar întrebarea de bază pe care mi-o, pus, mi-o pun eu este următoarea. Care este baza Uniunii Europene până la urmă? Uh, Baza Uniunii Europene este integrarea, uh, este uh, dialogul care să ducă la o mai mare influență pe plan global. Ei bine, lucrul acesta până la urmă a fost transformat în realitate. Am reușit să creăm mai multă de transparență, am creat un Parlament european trecând peste interesele pur uh, naționale. Uh, și uh, iată, această structură nu a putut decât să se plieze până la urmă pe structurile internaționale care au apărut. Și în momentul de față se pune întrebarea uh, transparenței, se pune problema transparenței, răspunderii și, uh, și integrității uh, la nivelul forurilor acestora internaționale. Dacă am reușit să vorbim despre aceste teme la nivel european, acum e momentul să vorbim despre ele și la nivel internațional. Deci, uh, dacă uh, trebuie să ne întrebăm dacă activitățile foruri, forurilor acestora internaționale sunt transparente sau nu. Dacă sunt transparente, atunci trebuie să vedem cine anume a încercat să influențeze lucrările acestor, uh, acestor instituții europene. Uh, cu siguranță, pornind de la experiența europeană, ne dăm seama că, până la urmă, interesele marilor companii sunt uh, foarte bine reprezentate de cele mai multe ori, dar uh, interesele IMM-urilor nu sunt uh, deloc reprezentate. Știm cu toții, spre exemplu, că FMI-ul a influențat uh, deciziile Comitetului de la Basel. Știm de asemenea foarte bine că societăți mari, corporații uh, mari au influențat la rândul lor uh, activitățile comitetului de la Basel. Deci, iată, problema aceasta a transparenței trebuie să ne opunem uh, noi în momentul de față, dacă tot uh, moda este aceea a tratatelor internaționale, a reglementărilor internaționale. Deci, iată, această dezbatere vine exact la momentul potrivit. De asemenea, trebuie să vorbim despre structurile noastre ale Parlamentului European. Cum reușim noi să tragem la răspundere Comisia Europeană în cazul în care ea e reprezentată în aceste instituții uh, internaționale? Oare reușim să tragem la răspundere Comisia sau nu? Deci, în cadrul acestui raport, ar trebui să ne întrebăm dacă principiul democratic al tratatului de la Lisabona este, până la urmă, limitat prin maniera în care ne organizăm în uh, diferitele forumuri internaționale. Voi colabora strâns uh, cu dumneavoastră pe marginea acestui raport. Mulțumim, Pervanș Perez. Mulțumesc foarte mult. Această reflexie este una foarte importantă. E clar, Parlamentul European trebuie să intervină acestui subiect uh, și să depășească uh, până la urmă posibilitățile Comisiei Europene. Dați-mi voie să insist asupra a două dimensiuni care mi se par importante. În primul rând, uh, subsidiaritatea și proporționalitatea în interiorul Uniunii Europene. Și anume, în ce măsură competențele internaționale, atunci când uh, până la urmă competențele revin statelor membre, sunt bine coordonate prin, prin nivelul uh, european. Știm prea bine că am uh, tot uh, reformat EFRAG și am încercat, practic, prin reforma noastră să ne asigurăm că Uniunea Europeană este bine reprezentată în proces. Dar până la urmă am văzut că situația s-a Uh, inversat, a apărut uh, un nou raport care a dus la o reformă, dar vedem că există dificultăți pentru că într-o serie de sectoare contabile nu avem nevoie de o transpunere neapărat a standardelor, standardelor internaționale, ci de o mai bună coordonare a activităților statelor membre. Deci, iată, e nevoie de o mai bună coordonare la nivelul uh, intereselor Uniunii Europene și la nivelul, practic, uh, vociferării pe plan internațional al acestor, interna- al acestor inter- interese. În al doilea rând, uh, vedem că există o mulțime de inițiative diferite. Când vine vorba de reprezentarea intereselor uh, europene, e clar că trebuie să vorbim despre lucrul acesta. există domenii în care cooperarea nu funcționează, din păcate, toate învățămintele pe care le-am tras din Uniunea Bancară, vedem că n-au fost până la urmă puse în aplicare în alte domenii. Dar un aspect care mă preocupă și care până la urmă se naște din observațiile pe care le avem asupra normelor contabile este creșterea numărului și puterii organizațiilor de standardizare la nivel internațional. Acestea sunt cele care, până la urmă, definesc uh, toate standardele um, aplicate de autoritățile publice până la urmă, chiar dacă instituțiile în sine au o funcționare privată. vedem uh, care sunt tipurile de colaborare existentă, uh, care sunt uh, manierele de colaborare între diferitele instituții de standardizare contabilă și diferitele instituții internaționale financiare, precum FMI, etc. Această cooperare și coordonare nu, nu s-a transformat neapărat în, în realitate. Uh, Uh, eu cred că în, ace- în contextul acestei cooperări, influența sectorului public ar trebui să crească mai mult. Nu știu dacă ar trebui neapărat să, să se creeze o nouă uh, organizație sau dacă ar trebui să mizăm pe evoluția femeiului mai degrabă. Însă, consider că uh, Uh, în contextul acesta al uh, discuției cu privire la influența Uniunii Europene pe plan internațional, nu putem decât să ne gândim la, și la maniera în care putem influența standardele la nivel mondial. De asemenea, trebuie să ne gândim și la maniera în care noi organizăm sau reglementăm organizarea diferitelor tipuri de instituții la nivel național și, și local și influența pe care acestea le pot avea uh, în uh, planul internațional la nivel de standardizare. Na. Da. Doamna Letici. O voi inițiativi. Țin să-i mulțumesc uh, colegii noastre Silvii pentru inițiativa sa. După părerea mea, este vorba despre un subiect și o temă extrem de importante, pentru că este foarte important să acționăm în mod coordonat în ceea ce privește instituțiile financiare internaționale. Uh, în mai multe țări, um, Banca Mondială și FMI-ul incită la lansarea unor reforme structurale, ba chiar le finanțează aceste reforme sau acordă credite la rate foarte avantajoase. Este foarte important ca în Uniunea Europeană uh, toate acțiunile să fie coordonate cu semestrul european și cu recomandările Comisiei și Parlamentului, recomandări făcute țărilor membre. Dacă nu acționăm în mod organizat, organizat și armonizat, cu siguranță nu vom reuși să ajungem la niciun rezultat. Încă o dată, consider că este vorba despre un raport important și salut discuțiile de astăzi. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei raportor. Foarte pe scurt, uh, n-aș vrea să mă întind prea mult. Înainte de toate, țin să mulțumesc tuturor pentru spiritul constructiv de care toate taberele par să dea dovadă. Vom avea în curând o întrunire cu raportorii din umbră. Mă bucur extrem de mult că Parlamentul uh, dorește să preia acest subiect. Rețin câteva puncte de convergență, aș putea spune. Doamna Pitikainen și doamna Delvo au spus că trebuie să fim proactivi. Într-adevăr, este foarte important. Democrația nu înseamnă doar uh, să controlezi post factum ce au făcut ceilalți, ci înseamnă și să dai o capacitate de impulsionare și de orientare. Vă mulțumesc pentru aceste remarci. Cred că e mai puțin vorba despre a apăra influența Parlamentului ca atare. Cred că mai degrabă este vorba despre a apăra ceea ce reprezentăm noi aici, nu cerem nici de cum puteri și competențe pentru noi. Nu. Vrem să dăm socoteală alegătorilor noștri. Ca și uh, Sven uh, Gigold, sunt, uh, sunt de acord cu domnul Gigold în discursul domnului Fox Uh, saluta printre altele par, uh, pragmatismul meu. Sper ca și conservatorii britanici să dea dovadă de la fel de mult pragmatism în uh, relațiile cu Uniunea Europeană. Avem nevoie de o abordare mai puțin ideologică. Dar să nu ne ascundem nici după dege, ci nici să nu fim uh, ironici. E normal ca să se folosească de puterea țărilor europene și de mm, solidaritatea între noi. Și apoi, uh, atitudinea britanică implică un uh, interes și mai mare de solidaritate în Uniunea Europeană nu trebuie să subestimăm ceea ce înseamnă nevoia la nivelul instituțiilor monetare de a apăra interesele monedei unice europene. Pentru că, până la urmă, nu este vorba doar despre interesul celor 28 de state membre UE, ci de interesul întregii lumi pentru stabilitate și creștere economică. într-adevăr, există diversitate și putem fi pragmatici, dar uh, orice fel de inițiativă care ne-ar strânge pe toți la oaltă este salutară. Țin să uh, salut un uh, principiu salutar din tratate, că am pierdut din vedere, și anume principiul colaborării loiale. Toate statele membre au participat să se implice în construirea europeană în baza acestui principiu. Cu alte cuvinte, trebuie să acționăm într-un uh, fel care să nu-i lezeze pe ceilalți, ci în respectul uh, de plin al democrației. Ce mă deranjează pe mine nu este evident că statele continue să existe, nu, dar că se asistăm așa într-un fel de intrare în prelungiri, ca în fotbal. Ă, atunci când ă, o țară se regăsește în minoritate, repede, repede se bulucește lumea la un organ ă, internațional pentru a se plânge de ce se întâmplă în Europa. Nu vreau să dau cu piatra în nimeni, dar eu cred că criza monedei unice arată clar că ne-am luat angajamente comune, avem responsabilități comune și nu putem să ridicăm din numeri și să spunem uh, când ne convine suntem împreună, când nu ne mai convine în schimb fiecare stă în banca sa. S-a spus asta și în ceea ce privește FMI-ul, femeiul. Ori uh, prezent, uh, reprezentarea femeii în zona euro reprezintă un subiect în sine Cred că evoluțiile au fost însemnate în ultimii ani și mi se pare că nu prea le mai vedem, pentru că prea urmărim ce se întâmplă în fiecare zi și nu reușim să facem un pas în spate și să vedem uh, imaginea de ansamblu. Apreciez cele spuse de Sven Giegold. Trebuie să avem mai multă uh, încredere în ce am reușit deja să realizăm în Uniunea Europeană ales în ceea ce privește democrația și cooperarea internațională și statul de drept, pentru că aici vorbim și despre Curtea de Justiție, nu doar despre Parlament. Și apoi o chestiune care rămâne deschisă la nivel mondial este că în lipsa unor instanțe democratice se pune problema legitimității și a lipsei de apel. Practic um, se intră într-o zonă de non-drept și Europa trebuie să se facă simțită și acest lucru mi este confirmat de parteneri. Într-adevăr, vocea Europei este așteptată pentru a asigura statul de drept la nivel internațional și trebuie să ne ridicăm la înălțimea misiunii noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, Silvi Gular, și pentru faptul că a reamintit de principiul cooperării loiale atât de important. Calendarul pentru acest raport prevede... A, scuze că vă întrerup, dar am auzit cele spuse. Dacă avem nevoie de mai multă vreme, tocmai datorită studierii rapoartelor, trebuie să vă spun că sunt de acord cu acordarea unui, uh, unei perioade suplimentare, dar bineînțeles, dumneavoastră, domnule președinte și coordonatorii, aveți ultimul cuvânt de spus. Cred că n-ar fi nicio problemă în a adapta calendarul dacă mm, raportoarea și raportorii din umbră cer acest lucru. Uh, la jumătatea lui iulie uh, raport. 16 um, iulie este um, data limită pentru depunerea amendamentelor dar uh, într-adevăr s-ar putea să se ajungă la o modificare a um, acestui calendar. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre avizul domnului Maien, ceea ce privește uh, evaziunea fiscală și frauda fiscală, care uh, pun în pericol uh, dezvoltarea țărilor aflate în curs de dezvoltare. Am primit 98 de amendamente. Îi dau cuvântul domnului Baie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, țin să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră cu care am uh, cooperat într-un spirit uh, pozitiv. Ideea era de a ajunge la un compromis cât mai uh, extins cu putință. Um, acest aviz pică la un moment foarte important în Uniunea Europeană, dată fiind uh, scandalul LuxLeaks, dar trebuie să afirmăm clar uh, prioritățile noastre, să spunem cum luptăm împotriva evaziunii fiscale și care sunt prioritățile noastre pentru a putea ajuta țările aflate în curs de dezvoltare să combată frauda și evaziunea fiscale. E vorba despre securitate socială, sănătate, îngrijiri, dezvoltarea economiei. Acest, cerem să se definească clar, în primul rând, uh, paradisul fiscal. Doar dacă vom reuși să ajungem la o definiție clară și fără echivoc, vom reuși să stabilim o listă neagră a acestor paradisuri fiscale pe care dorim să le combatem. Or, pentru a le combate trebuie să știm ce combatem. Cerem o a, uh, bază comună de impozitare pentru societățile comerciale. Este foarte importantă această armonizare și este absolut posibilă din punct de vedere tehnic. Pentru o bună guvernanță și o luptă împotriva planificării fiscale am cerut două lucruri comisiei. Să controleze mai bine regulile care vizează împotriva dublei impozitări, pentru că multe societăți abuzează de aceasta și în al doilea rând am cerut Comisiei să reflecteze pe marginea cre- um, lansării unei uh, directive împotriva uh, decuplării între țara de impozitare și locul în care sunt create profiturile. Am cerut crearea unei norme mondiale pentru schimburile uh, de informații fiscale. Ar trebui să se adopte principiul de raportare de la țară la țară și acest aviz, după părerea noastră, ar permite crearea unui organism care să creeze o fiscalitate mai justă în Europa și în lume în general. Mulțumesc. Uh, PPE, Tom Van de Kerlare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, țin să mulțumesc raportorului și colaboratorilor săi pentru acest text excelent. Acordul de compromis este, după părerea mea, destul de echilibrat și conciliază diferitele poziții din Parlament, mai ales în ceea ce privește raportarea de la țară la țară, acel country by country reporting. Cred că prin excluderea IMM-urilor uh, și uh, limitarea um, sarcinilor administrative uh, se va ajunge la scopul preconizat. În ceea ce privește tariful minim, ei bine, atâta timp cât nu se vorbește cât, atâta timp cât nu se vorbește despre o bază de, uh, armonizare, bază de impozitare armonizată, nu vom reuși. În ceea ce privește paradisurile fiscale, suntem într-un totul de acord. Încă o dată, avizul este echilibrat din punctul meu de vedere și țin să mulțumesc raportorului pentru spiritul de colaborare și cooperare care a marcat discuțiile pe marginea acestui raport. Mulțumesc. ECR Beatrix von Stor. Auch, ähm, in... Mulțumesc. Mulțumesc raportorului pentru spiritul de colaborare de care a dat dovadă. În numele ECR vreau să subliniez acele aspecte asupra cărora Uh, atitudinea noastră este diferită. În acest raport se spune că baza de impozitare în aceste state trebuie să fie lărcită, rata de impozitare trebuie să, să fie crescută și implicarea statului trebuie să crească. Ce înseamnă asta? Că statele în curs de dezvoltare trebuie să se apropie de situația din statele dezvoltate. Ei bine, mi se pare că această evoluție este greșită. Uh, mai întâi de toate, statele în curs de dezvoltare trebuie să aibă o proprietate garantată. Au nevoie de o, o combatere a corupției în rândul administrațiilor. De asemenea, jurisdicțiile trebuie să fie clarificate, baza legală trebuie să fie legalizată sau clarificată și abia după aceea consider că rata de impozitare trebuie să crească pentru a acoperi acele nevoi primare care nu sunt garantate deocamdată în aceste state. Cred că Până la urmă, în momentul de față, trebuie să fie întărit climatul uh, pozitiv uh, pentru investiții. Uh, investiții atât interne cât și externe. Deci, uh, prin urmare, doar astfel, pornind de la această bază, putem mai apoi să cerem o adaptare a statelor în curs de dezvoltare la situația din statele dezvoltate. Mulțumesc! Petru Iazec. Mulțumesc, Petru Iazec, pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să mulțumesc și eu raportorului pentru activitatea sa o abordare foarte ambițioasă și evident ajunge la un consens cât mai larg n-a fost ușor. Mie mi se pare totuși destul de ambițios, uh, ia în calcul specificitățile țărilor în curs de dezvoltare și uh, propun propune într-adevăr căi pentru combaterea evaziunii și fraudei fiscale din aceste țări. S-au subliniat deja temele majore din acest raport. <clears throat> Uh, se cere o armonizare în ceea ce privește uh, politicile fiscale și schimbul de informații Uh, între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare și, de asemenea, uh, lansarea de proiecte pilot, pentru că de multe ori țările în curs de dezvoltare nu au capacitățile necesare pentru lansarea unor astfel de exerciții. Uh, în ceea ce privește raportarea de la țară la țară pentru toate sectoarele și toate țările, Uh, pentru multinaționale și uh, scăderea sarcinii administrative pentru IMM-uri este, sunt uh, idei bune. Încă o dată, consider că este un aviz echilibrat și poate beneficia de sprijin destul de larg. Mulțumesc. Din partea GUE, parcă, pare că nu vrea nimeni. Eva Jolie, versi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țin și eu să-l felicit pe Hugues pentru calitatea raportului său și pentru sensibilitatea de care dă dovadă în permanență. Hugues este unul, una dintre puținele persoane care au înțeles că fiscalitatea multinaționalelor merge mână în mână cu dezvoltarea țărilor, mai ales din Africa. Ieri am putut constata, cu ocazia audierii de la Comisia Tax, că comisarii doresc să impoziteze cele uh, mai uh, importante din punct de vedere economic uh, țări la nivel mondial. E Uh, practic, uh, răspunderea aceasta nu le revine doar lor, le revine și nouă. Încă o dată simt să mulțumesc lui Luc Baie pentru acest aviz foarte complet, în care s-au luat seama, s-a luat seama la toți parametrii. Așa cum uh, ați spus, este foarte important să, ca noi, Parlamentul, să sprijinim o bază de impozitare comună și consolidată și o rată de impozitare minimă ați uh, reamintit dorința Parlamentului ca Uniunea Europeană să aibă propria sa listă de paradisuri fiscale. Sprijiniți uh, raportarea de, uh, de la țară la țară pentru multinaționale. Suntem întru totul de acord, cu atât mai mult cu cât mâine în Comisia Jurii se va discuta uh, pe marginea drepturilor acționarilor și va fi uh, supus votării acest amendament. Sper că amendamentul 63 să fie adoptat. Acest amendament cere o reformă adâncă a drepturilor, dreptului uh, societăților între comerciale și a combaterii paradisurilor fiscale cu toții dorim uh, să acționăm în sprijinul țărilor în curs de dezvoltare. Mulțumesc, dau cuvântul raportorului. Doamna Maria Sesti. Domnul Maria Sesti. Vă mulțumesc. Ne aflăm actualmente într-o fază în care evaziunea și frauda fiscale creează greutăți foarte mari în multe țări, pentru că bugetul de stat are de suferit astfel. Evident, banii aceștia ar putea fi investiți în investiții publice, în educație, în sănătate. Și este cazul uh, multor țări, inclusiv a Greciei oligarhii greci au folosit uh, fel și fel de tehnici, s-au folosit de mm, companii offshore și de paradisuri fiscale, tocmai pentru a se lansa în evaziunea și frauda fiscale. Ori aceasta a dus la greutăți imense pentru Grecia și bugetul său public. În al doilea rând, uh, există, evident, o concurență fiscală între țările europene care acordă posibilitatea anumitor multinaționale să se instaleze pe teritoriul lor uh, și să nu mai plătească impozite în țara de proveniență. LuxLeaks de altfel subliniază acest lucru. Și apoi, în ceea ce privește schimbul de informații, ei bine, dacă nu asigurăm acest schimb, cu siguranță evaziunea fiscală va fi una permanentă și de durată și de asemenea și concurența fiscală între țările europene și țările din eurozonă va crește foarte mult. O decizie conform căreia profiturile multinaționalelor să fie impozitate în țara în care sunt făcute se impune nu trebuie să mai fie posibilă această tehnică de schimburi uh, intergrup în interiorul grupului și să se ajungă astfel la evaziune fiscală. Avizul nu pune suficient accentul pe aceste chestiuni. Există o serie de proceduri care vizează paradisurile fiscale și acele zone în care evaziunea și frauda fiscale sunt uh, des întâlnite. Oricum, nu doar Europa, ci și sudul uh, Europei și uh, al continentului au de suferit. Mulțumesc, dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt într totul de acord, dar aici și colo cu colegul Marias Tocmai de aceea am uh, sprijinit cu toții ideea că e uh, important conceptul de raportare de la țară la țară. Tocmai pentru a ne asigura că impozitarea se face acolo unde se fac profiturile. Cred că în Comisia Tax uh, trebuie să fie propuse o serie de măsuri care să vizeze tocmai aceste observații. Mulțumesc încă o dată tuturor raportorilor din umbră. Sper că vom putea vota acest raport în, aviz, în uh, această după-amiază. Încă o dată mă bucur că s-a ajuns la un text atât de echilibrat și sper că îl vom putea vota după-amiază. Președintele, da, vom uh, vota în această după-amiază. În va uh, fi prezentat la 1 iunie. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 5, statistici privind uh, balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe. Raportor Sven Gigold. Sven, ai cuvântul. Chair, thank you very much, Chair, colleagues. Um, to... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, la începutul discuțiilor noastre referitor pe, pe marginea acestui raport extraordinar, regulamentul 184 din 2005 referitor la balanța de plăți în servicii uh, financiare internaționale și statistici reprezintă o parte din cadrul european care își dorește să monitorizeze dezvoltarea economică în fiecare stat membru și a dezvoltarea Uniunii per total fi uh, niște statistici fiabile, mai ales în niște domenii atât de sensibile, reprezintă un element important pentru a avea indicații clare în ceea ce privește dezvoltarea și fluxurile comerciale în interiorul și către exteriorul Uniunii Europene. Aceste statistici ar trebui să uh, uh, asigure o omogenitate a politicilor europene în diferitele state membre, să vină cu linii directoare și să instaureze implementarea concretă a cadrului european. Mai mult decât atât, statisticile acestea sunt cruciale pentru a avea și proces de monitorizare pentru a putea determina, dacă este cazul, să aplicăm proceduri uh, uh, de încălcare a legislației. Și pentru asta e nevoie de o updatare constantă a acestor informații referitoare la fluxurile de capital. Și clar că e un subiect foarte complex utilizarea anumitor instrumente financiare, anumitor vehicule financiare pentru a, uh, a, fluxuri de a, uh, capital care intră și ies din Uniunea Europeană, e clar că a, um, acest lucru reprezintă o dificultate suplimentară pentru a putea evita o dublă contabilizare sau o dublă raportare și deci e din ce în ce mai greu să putem uh, lupta în mod eficient împotriva evaziunii fiscale. Iar în acest context, raportul meu are drept scop uh, să uh, aducă la zi prevederile din acest regulament 184-2005 uh, pentru a îndeplini următoarele obiective. Mai întâi, Propunerea legislativă făcută de către Comisie reprezintă o ocazie ideală pentru a spări transparența. în ceea ce privește sistemul de statistică și astfel să profităm de recentele inovații uh, pentru ca instrumentele acestea să fie și mai fiabile, statisticile să fie și mai fiabile și să fie utilizate ca și instrumente în politicile noastre economice. Mai mult decât atât, în uh, regulamentul trebuie să fie actualizat pentru a ne asigura că există o aliniere cu regulile care există la nivel internațional și regulile care există la nivel de tratat, care acordă Comisiei un mandat pentru a, a, a putea acționa prin intermediul actelor de punere în aplicare. Mai mult decât atât, Mai mult decât atât, trebuie să fim în măsură să monitorizăm diferitele fluxuri financiare, așa cum se prevede în capitolul 20 și 21, acolo unde se prevede și o, o, o actualizare a anexei 1, lucru care duce la niște eforturi de stabilire a statisticilor, eforturi suplimentare. Scopul principal al spăririi transparenței și al trasabilității ar fi realizat dacă acest cadru legislativ ar putea include și trei inovații recente. Mai întâi, entitatea globală care face parte din cadrul OCDE, utilizată, deci instrument utilizat pentru a îmbunătăți sistemul de informare și de contabilitate. În al doilea rând, recent, registrul uh, creat recent pentru drepturile de proprietate, pentru a putea lupta împotriva spălării banilor și, în al treilea rând, baza de date stabilită în uh, inițiativa de supraveghere în cadrul femeii de, a, a eforturilor de investiționale. Ideea este să sporim trasabilitatea și transparența, în așa fel încât și statisticele să fie din ce în ce mai precise și mai fiabile. Aceasta este ideea principală a întregului raport. Amendamentul 14 își dorește ca aceste statistici care sunt produse în contextul acestui regulament să facă distinția între diferitele niveluri de intervenție și n-ar trebui ca acestea să vină și să, îngro- să, să, să să sporească în mod artificial um, cifrele economice, rezultatele economice ale fiecărei țări. Comisia Europeană și Eurostat ar trebui să coopereze și cu alte instituții similare la nivel internațional, care de asemenea stabilesc statistici în virtutea acestui regulament, cum ar fi, de exemplu, OCDE sau FMI. Astfel de cooperare consolidată va duce la un schimb de expertiză în mod eficient și va spori calitatea statisticilor în ceea ce este balanța de plăți. Mai mult decât atât, amendamentul 18 prevede că Eurostat ar trebui, pe de o parte, să-și îmbunătățească calitatea datelor ce sunt uh, uh, dezvăluite publicului din punct de vedere statistic. și, după cum spuneam, raportul meu are drept scop o revizuire a acestui regulament pentru a se adapta prevederilor tratatului. Acesta este dat și obiectivul amendamentului 10. Tratatul face într-adevăr o distinție între anumite competențe ce sunt delegate Comisiei Europene pentru a adopta anumite acte nelegislative de aplicație generală și care nu sunt elemente esențiale ale textului, mai ales uh, uh când e vorba de texte legislative, așa cum se spune în articolul 291 și pe de o parte, și pe de altă parte puterile acordate Comisiei prin acte de punere în aplicare pentru a implementa niște instrumente juridice obligatorii ale Uniunii Europene, așa cum se spune în articolul 291.2. Ceea ce figurează la anexa 1 nu poate fi uh, catalogat drept elemente neesențiale ale actului legislativ ce ar conține acele trăsături care de fapt se referă chiar la elemente esențiale și acestea deci în consecință ar trebui să fie revizuite în mod corespondent prin intermediul unor propuneri legislative care să fie adoptate de către colegiuitor în aceeași uh, idee, în aceeași stare de spirit, uh, raportul meu reprezintă um, o actualizare a anumitor competențe în procesul de depunere a amendamentelor și de discutare a acestora, ar trebui să vedem până unde putem merge. Rapoartele de revizuire, rapoartele de evaluare, de calitate, evaluarea calității, până unde pot merge acestea dacă nu cumva merg și mai departe decât ceea ce este absolut esențial. Toate aceste prevederi sunt oglindite de asemenea și în amendamentele Uh, ce au fost depuse referitor la considerente. Am înțeles că, de fapt, la Consiliu încă nu s-a ajuns la o abordare generală, comună. Dar, până vor ajunge la această abordare, raportul meu se aliniază pe poziția Consiliului referitor la următoarele aspecte. Obligația Comisiei de a consulta diferitele comisii competente în ceea ce privește monitorizarea elementelor financiare, statistice Uh, discuțiile cu organismele competente, limitarea actelor delegate acordate Comisiei pentru implementarea anumitor măsuri, lucru care nu trebuie să schimbe în mod conceptual cadrul de stabilire a statisticilor, uh, natura lor tehnică. Și, în al treilea rând, Consiliul nu dorește o modificare a anexei 1, în timp ce noi ne dorim acest lucru. Și în final, un comentariu general, am putea spune că acest raport de natură statistică, în conlucrare cu raportorii din umbră, ne-a permis să descoperim, aș spune așa, diferite conflicte de interese interesante. Pe de o parte, autoritățile naționale de statistică, Banca Centrală Europeană, băncile centrale naționale și Comisia Europeană. Și noi am încercat să organizăm o ședință în prezența raportorilor din umbră între diferiți actori implicați, tocmai pentru a găsi o soluție. Însă, nu a fost neapărat o, o, o, un demers foarte fructuos, pentru că nu am reușit să ajungem la o poziție comună și am speranța că împreună cu toți ceilalți raportori din umbră, într-un mod foarte pragmatic, să reușim la final să găsim o soluție care să ne permită să avem statistici de calitate pentru toată lumea și în același timp să, ne aplic- să avem și o aplicare corectă a principiilor democratice. De aceea cred eu că uh, acest raport oferă un ghid întrumător foarte clar a ceea ce ne dorim, așa că aștept în continuare conlucrarea fructuoasă cu raportorii din umbră și pot să vă asigur că în principiu nu ar trebui să fie un raport care să ducă la niște tulburări politice în rândul grupurilor politice din Uniunea Europeană. Thank you. Mulțumesc, domnului raportor, de, da, și pentru aceste observații finale. Știm că există o structură complexă a tratatelor care acordă în mod diferențiat anumite prerogative în domeniul statisticilor și că asta poate crea anumite dificultăți în momentul în care se redactează piese legislative. Suntem conștienți de acest lucru. Și așteptăm cu nerăbdare cooperare cât mai rotnică între diferiții parteneri de discuție implicați, în așa fel încât să găsim o soluție cât mai bună. Dar știu, știu că e un proces care poate fi destul de greu. Dau acum cuvântul colegii Alexia Mosca din partea SND. Mulțumesc foarte mult! Aș dori, înainte de toate, să-i mulțumesc domnului Giggle, raportor, pentru că apreciez abordarea sa, o abordare echilibrată în acest raport. Și încă de pe acum doresc să-mi cer scuze pentru că o să trebuiască să plec foarte repede după această intervenție pentru că sunt raportor într-un alt uh, uh, dosar, într-o altă comisie, așa că nu am să pot să urmăresc dezbaterile până la final. Acum, câteva aspecte referitor la cele spuse în raport și de cele spuse și de domnul raportor. Pe scurt, un considerent de natură generală. E adevărat că acest dosar nu va duce la o dezlănțuire de pasiuni politice în sânul instituției noastre, în sânul Parlamentului. Dar este evident că niște statistici fiabile reprezintă un instrument fundamental pentru a avea o coerență a politicilor economice și o coerență a tuturor instrumentelor care decurg din aceste politici, a monitorizării de asemenea. Și deci, de fiecare dată, acestea reprezintă elemente cruciale ale intervenției noastre, ale deciziilor noastre, ceea ce demonstrează că o transparență completă a datelor statistice ne va permite să luptăm împotriva evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Avem deci nevoie de instrumente fiabile. Acum, în ceea ce privește conținutul raportului, aș dori să citez acele aspecte cu care sunt de acord și care nouă ne pare esențiale. Mai întâi, dorința de a îmbunătăți obligația de publicare a datelor. Va fi necesar de asemenea să utilizăm niște instrumente inovatoare referitoare la fluxurile de capital. Acest lucru era deja prevăzut de domnul raportor, mai ales acele elemente de natură tehnică ce sunt esențiale. Trebuie să subliniem faptul că e nevoie de o cooperare consolidată între Eurostat și celelalte organisme similare la nivel internațional. Eu am participat la o întâlnire foarte constructivă între Banca Centrală Europeană și Parlamentul European și împărtășesc în întregime propunerile făcute de domnul raportor. Sunt de acord cu ele. Pe de o parte, noi trebuie să răspundem la mm, neliniștile exprimate de Banca Centrală Europeană și de băncile centrale naționale și, pe de altă parte, trebuie să menținem acele prerogative ce au fost acordate Comisiei și anume să poată adopta acte delegate de punere, în așa fel încât, prin intervenția noastră, să ușurăm găsirea unui acord, ajungerea la un acord, definirea unor instrumente care până la urma urmei vor fi absolut esențiale pentru munca noastră viitoare. Uh, I don't see... Președintele, mulțumesc. Nu mai văd alți uh, raportori din umbră. Take the floor on behalf of Mr. Torvalds. Și cred că cineva de la ALDE dorește să ia cuvântul numele doamnei Torvalds, nu? Bun. The moment this difficult task of uh, is up to, to you and and Alessia Musca, but surely other shadow will... Foarte bine. Bun. Poate vor mai ajunge alți raportori din umbră ulterior. Însă acum aș dori să văd eventual Comisia sau Eurostat sau Banca Centrală Europeană, dacă dorește să ia cuvântul. Vila, the Eurostat first. Mai întâi Eurostat, domnul Modavila. Eu sunt șefa responsabilă pentru Departamentul de Statistici în cadrul Eurostat pentru balanța de plăți. Iar în numele Comisiei aș dori să salut întregul raport pentru că în mod foarte corect definește importanța acestui regulament. Comisia a propus să modifice regulamentul referitor la balanța de plăți și statistici Uh, for the main object Ideea fiind să avem o armonizare a acestui regulament. Plecând și de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Evident, noi propunem să avem noi cerințe și noi definiții și o, o redefinire a competențelor și prerogativele acordate Comisiei în domeniu. Salutăm spiritul uh, de care este impregnat acest raport și așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm pe viitor pentru a avea discuții ulterioare care să ne permită anumite clarificări. Cel de-al doilea obiectiv al propunerii noastre este să armonizăm felul în care sunt implementate deciziile luate din procedura de comitologie cu tratatul. Comisia prevede ca aceste competențe de comitologie să fie tra transferate către comitetele de statistică. Salutăm sugestiile din raport în acest sens. Și în final, Comisia a realizat o primă evaluare a amendamentelor referitoare la acest raport. Le-am examinat cu mult interes și am notat faptul că acestea au drept scop să îmbunătățească fiabilitatea datelor statistice și să întărească, deci, în general, calitatea acestora. Ne dorim foarte mult să discutăm și să cooperăm în așa fel încât aceste propuneri să fie clarificate, unele dintre ele merită să fie clarificate, în așa fel încât să evităm niște obligații uh, de raportare care nu sunt necesare, pentru că unele dintre aceste date sunt deja disponibile. Așa că, în concluzie, în mod călduros, că aș dori să îi mulțumesc domnului raportor, domnului Zen Gilgold, pentru um, felul în care a abordat acest subiect. Așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm și pe viitor. I'll give the floor to Werner Bier. Mulțumesc foarte mult și din partea Băncii Centrale Europene are cuvântul reprezentantul domnul Bia. Mulțumesc foarte mult. Noi uh, salutăm dorința politică care stă la baza acestui raport și atitudinea domnului raportor și aș dori acum să-mi împart intervenția în trei părți. Prima parte este foarte clar că există propuneri foarte interesante în ceea ce privește investițiile directe, dar există și anumite neajunsuri în ceea ce privește actele delegate și cooperarea dintre sistemul de statistică european și cel al băncilor centrale naționale. Al doilea punct uh, am analizat propunerile cuprinse în text, care au fost subliniate în detaliu azi dimineață de domnul raportor, felul în care sunt motorizate fluxurile de capital, e clar că trebuie determinat gradul de proprietate al acestora și acest lucru va duce la o bunătățire a statisticilor investiționale ale Uniunii Europene și va duce la o oarecare flexibilitate a operațiunilor de investiții direct, așa cum se explică de altfel și în document. Dar informația aceasta este mult mai complexă, pentru că e foarte greu să ai o trasabilitate perfectă a fluxurilor uh, investiționale și de capital. Și trebuie să combine anumite statistici, însă pentru asta, așa cum spunea și domnul raportor, e nevoie de cooperare consolidată între diferitele instituții, entități internaționale, eventual în cadrul G20. Și de aceea ar trebui ca să avem o bază de lucru bazată pe uh, un cadru uh, internațional, cu parteneri internaționali, eventual în cadrul G20. Eventual astfel de inițiativă ar putea fi promovată acolo. Apoi, propunerea va duce la o sporire a transparenței și a trasabilității diferitelor tipuri de investiții. Însă asta n-ar trebui să ducă de asemenea și la o sporire a costurilor semnificativă pentru statele membre care vor trebui să producă aceste date tocmai pentru a putea răspunde cerințelor uh, din uh, directivă și regulament. Deci e nevoie de un echilibru aici. Și un ultim element pentru investiții referitor la directivă Evident că există o muncă la nivel conceptual care trebuie să fie realizată mai întâi la nivel internațional, cu anumite definiții și standarde din cadrul OCDE și o muncă conceptuală de această natură prealabilă ar fi necesară înainte de a ne putea asigura că rapoartele și datele furnizate sunt într-adevăr uh, complete și actualizate. Putem spune că, per total, toată această propunere este extrem de interesantă din punct de vedere politic. O susținem și e clar că sunt, salutăm ideea de a avea o cooperare consolidată la nivel internațional, pentru că Uniunea Europeană nu poate singură să instaureze acest lucru. Și ar mai fi și câteva aspecte procedurale ce pot fi subliniate în această propunere legislativă. Mai întâi, actele delegate. Noi, în acest sens, am susține ceea ce spunea domnul raportor în uh, declarația explicativă și în uh, prezentarea sa din această dimineață se dorește eliminarea anumitor fluxuri uh, de informații care sunt prevăzute în anexa 1 și care sunt considerate a fi neesențiale. Însă, noi considerăm că e vorba de elemente esențiale și, deci, în consecință, acestea trebuie să fie revizuite prin mijloace uh, procedurale adecvate, uh, care să fie validate de către legiuitor, Consiliul și Comisie și de către Parlamentul European. Apoi, sistemul central al băncilor uh, naționale și Banca Centrală Europeană. Noi salutăm faptul că raportul uh, instaurează această dorință de cooperare consolidată între diferitele entități care se ocupă de investiții directe și investiții străine. Iar, în același fel, este foarte important ca Banca Centrală Europeană să fie uh, să, să, să fie consultată. în ceea ce privește viitoarele acte delegate ce vor fi acordate comisiei. Și am putea spune că, per total, putem uh, mulțumi călduros domnului raportor pentru munca sa extraordinară și așteptăm cu nerăbdare să abordăm anumite uh, elemente specifice de natură tehnică Uh, însă suntem foarte încrezători. Uh, Mulțumim foarte mult, atât reprezentantului Comisiei cât și celui al Băncii Centrale și acum raportorul ale cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Mosca pentru susținerea pe care a exprimat-o Mulțumesc foarte mult pentru susținerea exprimată de către Comisie, Eurostat și BCE la adresa propunerilor făcute de mine raportul meu. Bineînțeles, voi lua contactul cu dumneavoastră cât mai curând cu putință pentru a primi uh, informații suplimentare. Am spus din nou și din nou că temele acestea nu sunt tabu nici pe departe. Cred că publicul, cetățenii trebuie să primească date de bună calitate care răspund temerilor uh, pe care cetățenii le au. În ceea ce privește uh, investițiile străine directe, întotdeauna am fost uimit de faptul că Luxemburgul este uh, statul european în care se fac cele mai multe investiții străine directe. N-am nimic împotriva succesului Luxemburgului, dar mă întreb în ce măsură aceste investiții rămân acolo, în Luxemburg. Iată, acesta este motivul pentru care am vrut să văd dincolo de aparențe. E clar că instituțiile internaționale lucrează deja asupra acestor teme și e momentul să o facem și noi. Bineînțeles, în acest sens avem nevoie de sprijinul Eurostat, al Comisiei și al BCE. Sper ca după aceea să finalizăm un raport care să ajungă repede la negocieri, să ajungă repede la trialog. Îmi amintesc că în mandatul trecut președintele a fost foarte interesat de trialoguri. Cu siguranță și în mandatul actual tot dumneavoastră vă veți ocupa de aceste trialoguri, pentru că mă uit în sală și văd că uh, ai noștri colegi nu sunt neapărat uh, interesați de aceste teme. Deci, vă mulțumesc mult pentru cooperare și mulțumesc pentru susținere. Mulțumim raportorului, mulțumim celor care au intervenit. La ora 12 vom vota a doua lectură a directivei privind spălarea de bani, care deja este integrată în raportul Gigold și bineînțeles că vom, vă vom ajuta să terminați acest raport. 19 mai, dată limită pentru punerea amendamentelor. 15 sau 16 iunie uh, discuție în comisie, imediat după aceea vom avea și votul în, uh, în comisie și după aceea vom vedea ce se mai întâmplă. Va urma probabil un uh, trialog și vom stabili și un calendar pentru acesta. Mulțumesc! Sesiunea noastră de dimineață se încheie, așadar. și mai apoi la ora 12 vom avea o ședință comună cu LIBE, ne vom reîntâlni în aceeași sală și vom vota, adopta așadar poziția Parlamentului European asupra pachetului privind uh, spălarea de bani. Un vot foarte important, un uh, rezultat foarte bun, atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere juridic. Suspendăm așadar ședința și ne reîntoarcem în sală la ora 12. Mulțumesc!